raportul în Belie, accesul la resurse genetice și împărțirea avantajelor care, beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune. Doamna Belie are cuvântul în calitate de raportare, 4 minute pentru a-și prezenta raportul. Aveți acum 4 minute și încă 2 la finalul dezbaterii. Dacă nu folosiți toate cele patru la început, puteți să beneficiați de secundare rămase la sfârșit. Aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar dragi colegi ca urmare a 20 de ani de negocieri internaționale, în 2010 Uniunea Europeană și comunitatea internațională au reușit să uh, adopte o nouă strategie dinamică pentru conservarea biodiversității prin protocolul de la Nagoya. Raportul pe care îl vom vota mâine uh, încearcă să transpună în dreptul european protocolul de la Nagoya, permițând Parlamentului să-l ratifice înainte de următoarea conferință din 2014. Acest proiect de regulament uh, intră într-o um, strategia noastră de respectare a dreptului internațional. Trebuie să respectăm... Sandrin, întrerupe președintele. Colegii interpreți uh, mi-atrag atenția că nu pot ține pasul. Vorbiți un pic prea repede. Se poate să vorbiți un pic mai rar? Ne este dificil, interpreților le este dificil să vă urmărească. Deci puteți să depășiți un pic uh, timpul, dar să vorbiți o idee mai rar. Bun, deci uh, revin uh, pe un ton un pic mai calm. Raportul pe care îl votăm mâine încearcă să transpună în dreptul european protocolul de la Nagoya și să permită UE să ratifice acest protocol înainte de următoarea conferință din 2014. Acest proiect de regulament uh, încearcă să respecte angajamentele internaționale luate în domeniul conservării biodiversității pentru că pierderea biodiversității continuă să uh, se accelereze și există multe specii care sunt amenințate și mai bine de 60% din ecosisteme sunt amenințate. Știm că consecințele au un cost social, uh, economic și de mediu care îngreunează uh, în fiecare zi viața tuturor dintre noi. Este deci o importanță uh, extrem de mare a acestui protocol. Trebuie să punem, să avem un uh, sistem care să permită și nordului și sudului planetei să uh, respecte echitatea la care aspiră cetățenii noștri în contextul unei crize politice, sociale și uh, morale. Uh, Adoptarea acestui regulament uh, este, deci, cum spuneam, extrem de importantă. În negocierile internaționale, uh, Europa s-a dovedit a fi un actor major și a permis uh, niște pași importanți în adoptarea protocolului de la Nagoya. Rezultatul votului de, la, de mâine va avea efecte asupra prezenței noastre la masa negocierilor viitoare de votul de mâine depinde dacă modelul nostru de viitor, un model mai echitabil și mai durabil care uh, contribuie la prezentarea, la conservarea biodiversității, mă scuzați, este un model care va fi urmat. Uh, foarte multe populații depind uh, direct de biodiversitate și acestea sunt vizate. Poziția noastră trebuie să fie una clară și justă și echitabilă pentru toți cetățenii europeni, pentru a încuraja cercetarea și pentru a promova inovarea cu respectarea drepturilor omului. Uh, de această ratificare a protocolului depinde și încrederea partenerilor noștri și tocmai această credibilitate pe care ne-am chinuit să o construim uh, în atâția ani. Și aici vorbesc nu doar de negocierile privitoare la biodiversitate, ci de la toate negocierile internaționale. Pentru că nu uitați că nu putem să lipsim de la protocolul de la Kyoto sau de la uh, negocierile privind conservarea mediului. Trebuie să ne mișcăm cât mai repede pentru a ne respecta angajamentele internaționale. În același timp, ratificarea protocolului de la Nagoya nu va fi suficientă dacă nu avem și un regulament uh, european care să respecte obiectivele acestuia. Uh, la Comisia Envi am lucrat din greu la acest uh, raport și le mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea lor și am încercat să obținem o poziție solidă, serioasă și echilibrată, care să îmbunătățească poziția Comisiei și care să consolideze poziția Parlamentului European. Raportul este susținut de mulți colegi din Comisia ENVI și merită să fie apărat pentru că trebuie să ne asigurăm că nu vor apărea niciun fel de dezechilibre în Europa și tocmai de aceea avem nevoie de un mecanism de inovare din punct de vedere financiar. Trebuie să avem o legislație puternică și să nu mai um, uh, avem biopiraterie, să luptăm împotriva acesteia. Sper să ne asumăm această responsabilitate și vă cer, dragi colegi, să aprobați mâine raportul așa cum a fost el adoptat în Comisia Envi și să-mi permiteți să demarez procesul de negociere cu, Consiliul pentru a ratifica rapid protocolul de la Nagoya. Mulțumesc, Sandrin. Are cuvântul domnul Potocnic, care ne va explica care este poziția Comisiei. Thank you. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. Înainte de toate, doresc să mulțumesc raportoarei Sandrin Belie pentru activitatea minuțioasă desfășurată pe marginea acestei propuneri importante. Mulțumirile mele se adresează și raportorilor din umbră, ca și raportorilor din comisiile asociate. Sunt recunoscător pentru faptul că Parlamentul European și mulți membri ai Parlamentului European au dedicat atât de mult timp propunerii privind aceste reglementări. Sunt conștient de faptul că discuțiile interne pe marginea acestui dosar și în legătură cu progresele care trebuie să fie făcute nu a fost o activitate ușoară, Nu de deloc surprinzător, pentru că problema accesului la materialul genetic și de partajare uh, corectă a beneficiilor constituie uh, o dificultate în clipa de față. Este vorba de conservarea Uh, resurselor genetice și asta ține de drepturile suverane ale statelor membre. Pe de altă parte, există și dreptul comunităților indigene uh, Um, să aibă uh, acces la cunoștințele legate de utilizarea resurselor genetice. Pe de altă parte, există și implicații legate de valorile economice în care Uniunea Europeană este interesată. Trebuie să existe un mediu ofertant pentru uh, cercetare, pentru inovație. Uh, a durat mult să se negocieze protocolul de la Nagoya și demonstrează echilibrul între toate interesele implicate. Am participat uh, la aceste negocieri ca și o parte dintre dumneavoastră. Bineînțeles că acum nu uh, trebuie să mai negociem, ci trebuie să aplicăm în practică ceea ce s-a decis. Sunt convins că raportul care v-a fost prezentat și pe marginea căruia va trebui să votați mâine va constitui o bază solidă pentru negocieri între instituțiile uh, Uniunii Europene legate de această tematică. Nu va fi uh, o poziție confortabilă pentru Comisie în anumite privințe, dar succesul acestei proceduri legislative înainte de alegerile uh, europarlamentare uh, este esențial, de aceea ar trebui să înceapă cât mai repede posibil uh, întâlnirile în cadrul trialogului. Este uh, un proces uh, care necesită timp, care este laborios. Noi nu ne putem permite niciun fel de întârziere în săptămânile și lunile care urmează va trebui să colaborăm pentru a ajunge la un consens privind uh, textul acestei, uh, acestui regulament. Dacă nu vom putea ratifica la timp regulamentul, nu vom putea să participăm la negocieri uh, ca parte a celor care în octombrie 2014 vor trebui să uh, decidă în legătură cu protocolul de la Nagoya. Deci vom avea doar poziția de observator, ceea ce ar avea un impact negativ uh, legat de influența noastră asupra implementării protocolului de la Nagoya, pentru că nu vom putea participa la luarea deciziilor ceea ce va fi în detrimentul intereselor Uniunii Europene, a companiilor din Uniunea Europeană pentru a avea acces la resursele genetice și a inovațiilor în domeniul bio. Este nevoie de acest acces pentru industria noastră, pentru cercetătorii noștri. Deci, trebuie să fie adoptate uh, măsuri în timp util Uh, asta nu înseamnă că nu va exista niciun fel de reglementare în Uniunea Europeană în acest domeniu. Pentru că uh, există state membre uh, care vor trebui și vor încerca interimar să-și stabilească propria legislație în domeniu. Asta însă ar duce la o legislație multicolor în Uniunea Europeană, ceea ce nu ar fi în interesul pieței interne comune și nu va permite predictibilitate și un uh, claritate pentru operatorii economici, comerciali. Trebuie să Utilizatorii europeni în clipa de față se confruntă cu probleme în ce privește accesul la resursele genetice uh, și asta chiar în statele cele mai dezvoltate. Trebuie să existe condiții favorabile pentru utilizatorii europeni și dacă dorim să obținem aceste condiții, trebuie să fim la masa negociatorilor. Noi uh, trebuie, pe de altă parte, dacă beneficiem de material genetic din terțe state, să uh, avem o atitudine eh, corectă de fair play eh, ce privește participarea respectivilor la beneficii. Deci eh, nu, nu trebuie să fim priviți de către statele terțe ca fiind un spațiu jurisdicțional nesigur. De aceea, nu ne putem permite să întârziem procesul ratificării protocolului de la Nagoya pentru că ar contraveni propriilor noastre interese. Dacă nu ratificăm la timp protocolul, efectul ar fi nefericit asupra angajamentelor noastre internaționale, ar îngreuna activitatea noastră cu partenerii internaționali în ce privește menținerea biodiversității. Și, și în toate forurile care uh, sunt specializate pe problemele de mediu chiar dacă există în clipa de față viziuni uh, diferite ale instituțiilor europene uh, la începutul uh, trialogului. Acesta, până la urmă, este un start și cred că în timpul trialogului vom putea ajunge la compromisuri acceptabile. Pentru că ceea ce este bun pentru Uniunea Europeană, pentru cercetătă, cercetătorii săi, pentru oamenii de afaceri, va trebui să fie bun și pentru menținerea biodiversității. Și sper ca mulți dintre dumneavoastră să mă susțină pentru a ajunge la un acord uh, în cadrul acestui protocol toate instituțiile Uniunii Europene, reprezentanții uh, lumii de afaceri uh, ar trebui să conlucreze pentru atingerea acestui obiectiv nobil. Uniunea Europeană a susținut procesul de la Nagoya în anul 2010. Trebuie să ne amintim de această atitudine și să ne unim forțele din noi, pentru că um, va trebui să ajungem la acorduri în timp util în acest domeniu, în interesul Uniunii Europene, în interesul nostru al tuturor, nu doar al industriei europene. Noi um, trebuie, pe de altă parte, să ne respectăm interesul obligațiile internaționale. Președintele, mulțumesc domnule comisar, iar acum doamna Grez are un minut. Coleg, dans cette même maison, souvenez Bună seara tuturor! Nu, nu uitați că multe mâini s-au uh, ridicat uh, aici pentru a vota împotriva biopirateriei. Și atunci am spus nu la concentrarea resurselor genetice în mâna câtorva firme din țările industrializate, cu consecințe dramatice, consecințele dramatice pe care le cunoaștem. Am spus nu traficului, am spus nu utilizării resurselor genetice um, care au fost dobândite în mod ilegal. Protocolul de la Nagoya este astăzi singura, singurul instrument pentru a lupta împotriva biopirateriei și lupta împotriva biopirateriei înseamnă apărarea drepturilor popoarelor autohtone și apărarea planetei, a sănătății, a siguranței alimentare și așa mai departe. Comisia ne-a ascultat cu o singură ureche. Uh, raportorul a făcut o treabă excelentă și ne-a propus un document echilibrat uh, Așa încât haideți să fim consecvenți cu noi înșine și să votăm mâine pentru acest text care ne-a fost pus la dispoziție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Catrin. Nu-l văd în sală pe domnul Bove, care urma oricum și trebuia să ne vorbească în numele Comisiei Agri. Ar fi fost chiar util să auzim părerea domniei sale în cursul acestei discuții. Să sperăm că va sosi în curând și o să-i dau cuvântul atunci. Până atunci o să-i dau cuvântul doamnei Lövin în, în numele Comisiei PEș. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc Sandrinei Belie și colegului Ian Hutchton, a cărui aviz a fost adoptat cu unanimitate în Comisia Pescuit, lucru rar la noi. Toate amendamentele raportului au fost adoptate apoi și de Comisia responsabilă pe fond și un astfel de acord între Comisia Pescuit și Comisia Envi este chiar mai rar. Avizul domniei sale evidențează două chestiuni importante. Primul rând se referă direct la nevoia de a implica comunitățile locale, condițiile băștinași, în materie de acces. Acesta apare în protocol, dar lipsește din propunerea Comisiei. Și în al doilea rând recunoaște acest aviz posibilitatea Uniunii Europene de a extinde domeniul de aplicare a protocolului la acele activități care au loc în apele internaționale, dincolo de zonele uh, economice dincolo de linia celor 200 de mile marine. Asta e foarte important, pentru că două treimi din oceanele mării, o jumătate din planeta noastră este dincolo de jurisdicțiile naționale. Vă mulțumesc foarte mult! Trecem acum la vorbitorii care reprezintă grupurile parlamentare. În numele PPE-ului, doamna Gutierrez Cortines, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc antevorbitorilor, Sandrinei Belie și celorlalți, dar uh, vă solicit și uh, înțelegere și putere de reflexie pentru că acest document să poată să progreseze, pentru că este un document care face parte dintr-un sistem internațional și uh, noi chiar ne dorim să beneficieze de susținerea tuturor, pentru că uh, chiar dacă Europa în clipa de față a ajuns la un grad de saturație în ce privește regulamente și uh, o birocrație sufocantă, trebuie să ținem seama că este vorba despre un uh, document internațional pe care trebuie să-l acceptăm pentru a putea face parte din cercul celor care iau decizii. Și sper uh, să existe susținere, pentru că ceea ce este prevăzut în Eh, protocolul de la Nagoya este foarte just ca statele de origine să fie recompensate, să nu se practice biopirateria, dar eh, este un document care trebuie să ajungă încă la o eh, maturitate, trebuie să fie transpus în practică. Uh, uh, știm că avem uh, drepturi și obligații, dar în ce privește drepturile, regulile jocului nu sunt încă foarte clare. Lipsesc multe instrumente, mai ales din domeniul științific. Deci, o țară care are resurse genetice care pot fi folosite din punct de vedere al originii trebuie să aibă un statut clarificat. Comisia trebuie să dezvolte din acest punct de vedere Um, un mecanism care să fie funcțional, pentru că altfel așteptările multor uh, națiuni ar putea să fie înșelate. Eu sper că acest document să poată fi acceptat fără să um, aibă și un efect retroactiv. Dacă va avea și un efect retroactiv, atunci grupul meu politic nu va susține documentul. Retroactivitatea este inacceptabilă. Mulțumesc. Mulțumesc. În part fața grupului S și D. Domnul Poc are cuvântul. a spus aici că nu e vorba de biodiversitate, ci de punerea în aplicare a protocolului de la Nagoya sau Convenției privind biodiversitatea. Văd vorba că acum e vorba, că, văd că acum e vorba de implicarea noastră. Fără un mandat clar, protocolul de la Nagoya nu va fi ratificat de Uniunea Europeană în acest mandat. Uniunea nu va putea negocia la următoarea conferință părților la convenție în octombrie 2014. Sunt suficiente țări pentru a ratifica protocolul de la Nagoya și fără noi. Dacă nu suntem la masă, înseamnă că suntem parte din meniu. Accesul la resursele genetice va fi închis aplicarea protocolului se va discuta fără noi și așa mai departe. Cel mai rău va fi că vom pierde toată credibilitatea pe care am câștigat în ultimul deceniu. Sigur, sprijin rezultatul votului de la Envy, însă fac un apel la colegi, sprijiniți raportul, votați să se dea mandat de negociere dacă unele din amendamentele noastre nu vor trece mâini. Numai așa vom putea negocia așa cum trebuie cu Consiliul, numai așa vom putea fi parte la negocieri la următoarea întâlnire a părților la Convenție în octombrie 2014. Vă mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg! Două minute, domnul Gerbrandi, în numele liberalilor. După 18 ani de negociere, dintr-o dată, în octombrie 2010, a ieșit, iată, un fum alb. Avem papă. Avem un acord pe marginea protocolului de la Nagoya și am fost acolo să văd cum iese fumul alb. Blocajul între cei care vreau acces la resurse genetice și cei care voiau o împărțire mai echitabilă a acestor resurse, acest blocaj a dispărut. Noi, Comisia Europeană, statele membre, noi, membrii Parlamentului European, ne-am salutat acest succes pentru că era o victorie pentru biodiversitate pe viitor. Ratificarea era ultimul obstacol care mai trebuia să fie depășit. Însă, iată, situația e mai complicată decât am crezut. În ultimele zile, multe societăți comerciale care operează în sector par să se confrunte cu dificultăți. E incertitudine juridică aici, sau prea multe dintre ele s-au răzgândit atunci când e vorba de a împărți beneficiile. Mie nu mi-e clară situația. Însă, important e că ținta acestei propuneri sunt utilizatorii care fac cercetare pe resurse genetice. Agricultorii, negustorii, comercianții nu sunt vizați direct. Scutirile pentru crescători de animale și alte garanții care se regăsesc în tratate, toate acestea sunt uh, păstrate intacte. Și asta mă duce la lucrul cel mai important. noua utilizare. Mi s-a spus că fără a include noua utilizare, acest document e doar o bucată de hârtie. Pentru că 90% din toate resursele genetice deja sunt în colecții. Deci fără nouă utilizare, fără reutilizare, nu vorbim decât de 10%. Și atunci ce rost mai are un astfel de demers? Și închei cu o întrebare pentru comisie. E adevărat, așa stau lucrurile. Fără noua utilizare, creăm o bucată de hârtie inutilă sau credeți sincer că e un pas înainte menit să faciliteze accesul și să asigure o împărțire mai echitabilă a beneficiilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg! Avem alți vorbitori pe listă care vorbesc să vorbească în nume propriu, domnul Dorfman mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Uniunea Europeană are un loc de frunte pe plan mondial în ce privește uh, producerea de uh, plante. Și asta nu uh, se întâmplă doar prin activitatea marilor companii. Există multe întreprinderi mici și mijlocii din Uniunea Europeană care uh, produc uh, plante. Deci, întrebarea este uh, legată de accesul la resursele genetice. Trebuie să existe un cadru legislativ sigur care să permită și accesul la uh, noi resurse genetice uh, care nu pot fi produse într-un anume teritoriu. Dar nu trebuie să introducem niște reguli care uh, să defavorizeze Europa în comparație cu alți concurenți din lume, astfel încât să determinăm respectivele întreprinderi eh, la delocalizare. Deci, ă, în legătură cu ă, documentul pe care urmează să-l adoptăm mâine, trebuie să ținem seama de câteva aspecte. Să nu introducem reguli care să depășească cerințele protocolului de la Nacoia, De asemenea, nu trebuie să cerem o aplicare retroactivă a prevederilor protocolului. În al treilea rând, nu ă, este nevoie de fonduri speciale de colectarea de bani din partea întreprinderilor. Nu trebuie să existe reglementări care să uh, pună sub semnul întrebării dreptul de a uh, cultiva anumite uh, resurse genetice. De asemenea, trebuie să existe și un drept de preemțiune dacă respectăm uh, Uh, toate aceste cerințe, atunci cred că acționăm și în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii din Europa. Mulțumesc, doamna Crista Clas, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Acordul internațional pe marginea protocolului de la Nagoya trebuie să fie pentru noi uh, un pas decisiv Uh, trebuie să ne îngrijim ca această bună bază internațională să nu îngreuneze activitatea din Europa. Este vorba despre competitivitatea Europei și în relație cu state terțe cerințele din Uniunea Europeană privind conformitatea vis-a-vis -vis de biodiversitate trebuie să fie respectate și pe viitor există necesitatea ca cercetarea în domeniul agricol să poată fi stimulată, pentru că doar așa cerințele eh, de alimentație pe plan mondial să poată fi îndeplinite în folosul tuturor. Valoarea eh, activității producătorilor eh, este recunoscută în acest protocol. Și declarația din 10 mai 2012 privind brevetarea anumitor procese biologice um, conține principii esențiale, fundamentale pentru crearea unui cadru legislativ sigur pentru producători și um, să existe și o echitate în ce privește uh, utilizarea resurselor genetice. Fermierii trebuie să poată să aibă acces la resursele genetice. Eu mizez pe uh, o convenire a aplicării protocolului de la Nagoya în uh, Europa. Sper că nu se vor lua decizii fără noi. Președintele, mulțumesc Crista, iar Acum avem o înscriere la cuvânt în cadrul procedurii Catch the Eye. Amintesc că este vorba de un minut pentru intervenție. Domnul Pașca are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest proiect de regulament este, de fapt, o transpunere a unui acord internațional în dreptul european. Protocolul de la Nagoya este, deci, astfel transpus și este un instrument uh, extrem de important în lupta împotriva biopirateriei și și în utilizarea echitabilă a resurselor genetic, genetice. Pentru că profiturile acestor uh, utile, utilizări care provin în general uh, în, din țările uh, extrem de dezvoltate este uneori inechitabil. Propunerea Comisiei nu subliniază uh, Uh, toate aceste lucruri și tocmai de aceea trebuie să aprobăm amendamentele aduse de, comisie, de Comisia ENVI. Uh, trebuie, atunci când avem de a face cu brevete, să uh, demonstrăm că resursele genetice au fost, într-adevăr, obținute într-o manieră legală. Trebuie să ajutăm comunitățile, legal, comunitățile locale care sunt puternic afectate de aceste procese. Dacă avem o formulare mai bună, putem abia atunci să îndeplinim ideea protocolului. Președintele, acum îi dau cuvântul domnului comisar Potoșnic pentru a răspunde la ceea ce au spus colegii. Thank you, I will not be long. Mulțumesc, foarte pe scurt. Întrebarea care mi s-a pus a fost foarte directă și concisă, întrebarea domnului Gerbrandi. Nu, nu e o bucată de hârtie propunerea de a aplica acest regulament, se aplică resursele genetice care există în Uniunea Europeană la data intrării în vigoare a protocolului. De multe ori am spus că, sigur, nici noi la comisie nu agrem pe deplin această abordare, însă, dincolo de asta, raportul poate reprezenta o bază solidă de negociere pentru instituțiile europene. pozițiile existente sunt atât de apropiate, în fapt, încât merită să facem un efort și să formulăm un mandat care, după cum spunea domnul Pot, să ne permită să stăm la masă. Dacă nu suntem la masa de negociere, consecințele ar putea fi greu de prezis. să ajungem la ce am avut anul trecut. La începutul anului trecut, Parlamentul European a rugat Comisia să propună legislație în acest sens pentru ca Uniunea să poată ratifica protocolul cât de curând posibil. Astăzi, vă rog, spunându-vă că un rezultat pozitiv mâine la vot este un pas esențial dacă vrem ca Uniunea Europeană să facă ceea ce dumneavoastră i-ați cerut să facă. Vă mulțumesc. Și încheiem acum dezbaterea cu intervenția raportoarei. Doamnă Belie, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu am nevoie de două minute. Dezbaterile au fost bogate. Mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră. În această etapă doresc doar să subliniez un aspect. Dacă raportul, așa cum a uh, fost uh, votat în Comisia ENVI, va fi susținut, eu cred că problema mandatului, posibilității de a intra în uh, negocieri echilibrate, constructive cu Consiliul, se va vedea. Pentru că noi ne dorim, de fapt, ratificarea protocolului de la Nagoya cât mai repede posibil, dar noi avem și o mare responsabilitate. Noi trebuie în numele cetățenilor europeni, în numele intereselor europene să milităm, nu doar al intereselor naționale sau anumit uh, ramuri industriale, că este cea agricolă sau cea farmaceutică. Noi avem responsabilitatea de a susține interesele europene la modul general și să ajungem la o poziție comună care să satisfacă cetățenii europeni, să permită o îmbogățire a activității noastre, să aducă beneficii maxime um, sectoarelor noastre economice. Pentru că doar așa vom putea să beneficiem de credibilitate și uh, vom putea să participăm uh, la conferința internațională din Corea la finele anului 2014 uh, cu o poziție consolidată. Deci poziția Comisiei Envi a fost îndelung discutată și cred că trebuie să fie apărată. Și aș vrea să mai adaug ceva. Când vorbim de noi utilizări, nu este vorba de retroactivitate. Nu e vorba de retroactivitate în textul care a fost votat. Este o interpretare greșită și eu am fost la Nagoya și știu uh, care a fost mandatul nostru. Uh, inclusiv pentru negocierile cu reprezentanții Uniunii Africane, cu toate statele terțe. Deci nu sunt inconștientă, nu trebuie să uh, redeschidem o dezbatere care să uh, ne facă să pierdem timp. Deci nu e vorba de retroactivitate, ci de a decide că în momentul în care regulamentul se va aplica, să fie uh, reguli unitare pentru uh, întreaga activitate economică din Uniunea Europeană. Este vorba de siguranță juridică, ca să nu existe distorsiuni datorită unor inechități concurențiale să ne gândim că Uniunea Europeană decide ca pe șosele naționale să nu putem depăși 100 de kilometri de oră, dar noi rulam cu 600 de kilometri pe oră. Pentru că europenii care uh, au cumpărat autoturisme uh, înainte de introducerea uh, acestei decizii să aibă dreptul să, uh, fol- să folosească o altă viteză uh, în funcție de momentul achiziționării autoturismului, deci să existe asemenea uh, reguli diferențiate. Sper că am fost destul de clară în exemplul pe care vi l-am. Momentul în care se va aplica regulamentul pe marginea protocolului de la Nagoya, um, va ex- vor exista principii unitare în întreaga Europa. Mulțumesc, încheiem aici dezbaterea și mâine va avea loc votul pe marginea acestui document. Punctul următor de pe ordinea de zi. O întrebare orală adresată Comisiei în legătură cu strategia Uniunii Europene în